Diamo inizio. Benvenuti a... Bun venit tuturor. Începem ședința comisiei. După cum puteți uh, constata, președintele este prezent, deci nu există niciun fel de risc să devin ministrul agriculturii în țara mea. Deci, eu voi rămâne aici. În ce privește ordinea de zi, dacă nu aveți obiecții, considerăm că este adoptată și îmi face plăcere să vă comunic că există interpretare în toate limbile de lucru ale comisiei noastre. În toate limbile și din toate limbile de lucru, în ce privește procesul verbal din uh, întâlnirile noastre din luna martie. Eh, puteți eh, formulați obiecții până la eh, încheierea ședinței, dacă nu vor fi considerate ca fiind adoptate. Oltre che la riunione di oggi è trasmessa in... Aș vrea să vă mai comunic că ședința noastră se transmite în direct prin internet. Stimate colegi, stimați colegi, ajungem acum la audierea publică în legătură cu experiențele noilor state membre în legătură cu PAC în perioada 2009-2013. Și avem șase experți invitați care ne vor împărtăși experiența lor în legătură cu transpunerea în practică a politicii agricole comune în statele membre. Experiențele legate de uh, implementarea PAC sunt importante pentru a ne putea atinge obiectivele comune. Vom avea trei segmente ale întâlnirii noastre cu câte doi experți în fiecare segment și după fiecare segment există o dezbatere în care deputații pot interveni. Deci trei segmente, câte doi experți, după fiecare intervenție a celor doi experți, dezbatere. Acesta va fi formatul fiecărui segment. Iar acum în ce privește schema plăților directe pe uh, parcele, avem un prim expert, domnul Pomaida Voicec, director al Fundației pentru Programe de Asistență în domeniul agricol și fost directorul Agenției Poloneze de Plăți. Ne va vorbi despre experiența Poloniei în punerea în aplicare a PAC în primii ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Următorul vorbitor în primul segment al întâlnirii va fi domnul Görfi Balas președintele Camerei pentru Agricultură a Ungariei. Domnia sa va vorbi despre așteptările agricultorilor maghiari legate de reforma PAC pe baza experiențelor de până acum cu privire la punerea în aplicare a PAC. Îi invit pe oaspeții noștri să nu depășească pentru intervenția domnilor lor 10 minute pentru a putea uh, progresa în ședința noastră. Domnule Pomaida, aveți cuvântul. Nu? Albertes dorește să intervină primul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește formarea guvernului din Italia, vreau să spun că uh, aș fi fost îngrijorat dacă președintele comisiei noastre ar fi luat calea Romei, exact în momentul în care trebuie să luăm decizii foarte importante în uh, comisia noastră. De aceea mă bucur că va rămâne alături de noi, sper că până la finele acestei perioade legislative și va continua să dețină această poziție. Bun. Mulțumesc, dau cuvântul acum domnului Pomaida. 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Este pentru mine o plăcere și o onoare să fiu în mijlocul dumneavoastră astăzi și să particip la întâlnirea ședinței dumneavoastră. Este o importantă ocazie pentru a avea un schimb de experiență cu dumneavoastră în ce privește SAPS și implementarea în statele membre. Mai ales când este vorba despre agențiile de plăți și uh, Um, de um, efectuarea plăților. Eu am condus o asemenea agenție în perioada 2003-2005, a fost perioada aderării Poloniei la Uniunea Europeană. Am desfășurat o activitate înainte de aderare și imediat după aceea și au fost efectuate plăți de acest tip. După cum știți, experiența noastră este similară cu cea a altor state care au aderat la Uniunea Europeană. În mod evident, de la bun început au existat niște obiective foarte clar precizate și uh, mă voi concentra pe ceea ce au însemnat ele în Polonia. Înainte de toate, a trebuit să operăm anumite ajustări în ce privește instituțiile și cadrul legislativ în perioada de preaderare, dar și în momentul în care aderarea s-a produs. A trebuit să implementăm noul acquis comunitar, dar de asemenea a trebuit să pregătim instituțiile pentru ca ele să fie calificate să opereze cu acquis comunitar a trebuit din acest punct de vedere să desfășurăm un mare volum de muncă. De asemenea, ă, trebuia să ne ajustăm piața noastră la piața europeană, ceea ce ne-a motivat să acționăm pentru a putea deveni competitivi. Am ă, colaborat cu partenerii europeni puternici. În perioada 2004-2012, agricultura Eh, Poloniei a primit 40 de miliarde de euro, ehm, inclusiv, asta includea bugetul național și bugetul european pentru acest domeniu. A trebuit să ținem seama de faptul că am contribuit din bugetul național la bugetul european în acel moment. Iar plățile în medie eh, pe unitate eh, sunt reflectate în schema pe care o reprezentăm. Este vorba de 320 eh, de euro pe hectar de fapt, media în Uniunea Europeană a celor 27 de state membri este de 345 de euro pe hectar. De ce a decis uh, Polonia să acționeze cu um, această formulă, uh, cu schema de uh, plăți SAPS? Pentru că am constatat, revizuind agenda 2000, că sistemul simplificat va fi probabil adoptat și în Uniunea Europeană a celor 15 state membre, deci în vechile state membre care aveau deja o experiență în domeniul SAPS. Sistemul ne-a permis să absorbim fondurile care erau disponibile pentru agricultura Poloniei în primii ani. Am au semnat uh, simplificări ale procedurilor pentru fermieri, uh, pentru a completa solicitările și uh, inclusiv pentru a le corecta și ajusta dacă s-a dovedit a fi necesar. Deci a fost acest sistem atât de important pentru Polonia. După cum vedeți, noi avem 312 km pătrați la dispoziție Uh, avem 34 de milioane de parcele și avem și referința SAPS, parcelele SAPS, peste 10 milioane, iar uh, aria de referință uh, reprezintă 45% din totalul suprafeței țării noastre. Numărul fermierilor 2 milioane um, de fermieri care dispun uh, de uh, peste 10 hectare. Deci a fost uh, importat să ținem seama, iar 10,38 uh, de hectare a fost până la urmă uh, suprafața din ultimii ani. Deci este uh, un volum mare. Puteți să-l comparați cu propria dumneavoastră experiență din propriile state membre, dar va trebui să faceți o comparație și cu numărul de fermieri din fiecare stat membru. Aș spune că în Polonia avem cerințe specifice când este vorba despre schema uh, SAPS de condițiile de mediu uh, există aici suprafețe eligibile uh, cu 14,5 milioane uh, pe hectar. Trebuie să ții seama de tipul de parcele și de produsele plățile pentru uh, suprafețe care sunt uh, clasificate ca fiind uh, în bune condiții de mediu, pentru că corespund cu standardelor de mediu, um, sunt importante. Polonia a trecut printr-o etapă așa numită phasing in de uh, tranziție iar dacă analizăm perioada 2004-2013, um, putem spune chiar că am devansat uh, obiectivele pentru că vedeți în reprezentarea grafică care este procentajul pe care l-am atins în ce privește plățile din fonduri europene. În verde vedeți banii din bugetul european uh, și există evident și contribuția din bugetul național, pentru că asta s-a convenit înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Iar în primii ani, începând cu 2006, o parte a fondurilor au fost transferate din dezvoltarea regională în direcția plăților directe. Dacă doriți să uh, vedeți o exprimare și în miliarde, aveți o schemă pentru perioada 2004-2006, este vorba de 5 miliarde de euro și după aceea în anii următori vedeți de asemenea cum uh, au variat sumele. Este vorba de 3,3 miliarde eh, pe an. Iar dacă veți eh, urmări ultima reprezentare pentru anul 2012, aici de fapt nu s-au efectuat toate plățile, de aceea eh, există încă date incomplete. Deci, în concluzie, din perspectiva Poloniei, considerăm că sistemul SAPS corespunde măsurilor de sprijin care au fost propuse de către Comisia Europeană, astfel încât plățile să poată fi legate de cerințele pentru o anume uh, zonă, uh, fondurile au putut să fie accesate pentru că a existat o anvelopă financiară cu plăți pe hectar pentru suprafețele eligibile și în felul acesta uh, nu au mai existat fonduri care să nu fie absorbite. Iar banii au servit și unor scopuri socioeconomice. În ce privește sistemul, eu cred că și fermierii um, l-au apreciat, iar acolo unde mai există o lipsă de încredere, cred că um, este necesar să operăm ajustări, trebuie să ne gândim însă că vor exista și costuri de implementare. SAPS nu înseamnă că nu putem să recurgem și la alte instrumente de sprijin care uh, pot să fie la dispoziția fermierilor în baza plăților directe pentru fermierii tineri, pentru uh, fermele de mici dimensiuni. Pentru a vă da și un alt exemplu, aș vrea să mă refer la costurile din Polonia în raport cu serviciile în ce privește plățile directe pentru că ar fi costurile anuale de aproximativ 100 de euro pentru o singură solicitare. Iar asta ar însemna pe an 140 de milioane de euro Uh, costuri pentru analize la fața locului, inspecții, pentru definirea uh, uh, sistemului de identificare a tipurilor de parcele și dacă mm, comparați aceste costuri cu banii care sunt plătiți, ar fi vorba de 4,5% costuri administrative. Care sunt concluziile și așteptările pentru viitor? Noi sperăm că SAPS va continua să existe. Întrebarea este, de ce să renunțăm la ceva ce pare a fi foarte uh, eficient? Eu cred că SAPS oferă soluții bune și este un sistem ușor de înțeles uh, de către fermieri. Și uh, eu cred că chiar în cadrul reformei agrare, acest sistem este simplu, corespunde și recomandărilor Organizației Mondiale a Comerțului. Deci, să încercăm să extindem baza pe care funcționează SAP, să continuăm simplificarea uh, procedurilor, pentru că de câte ori vorbim despre uh, o reformă necesară, Eh, ajungem și la ideea simplificării. Din perspectiva financiară, nu cred că există elemente însă eh, care să eh, ne convingă că ceea ce propunem pentru viitor ar fi mai simplu pentru agricultori. Din potrivă, mi se pare că lucrurile se complică. Iar dacă veți dori să operați o ajustare a nivelului plăților la o medie europeană, eu cred că trebuie să ne gândim și la aspecte care țin de producțiile istorice. Eu cred că um, parcelele agricole utilizate sunt criteriul cel mai bun. Signor uh, Pomaida. Președintele, bun, mulțumim uh, pentru prima prezentare domnului Piomaide și acum al doilea expert, tot în legătură cu sistemul de plăți uh, directe și SAPS, domnul Balas Györfi, președintele Camerei de Agricultură din Ungaria, care ne va prezenta experiența din Ungaria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă prezint situația din Ungaria. Sunt uh, membru al Camerei de Agricultură, vin dintr-o mică localitate și mă ocup și eu cu agricultura. Astăzi sunt aici în calitate de președinte al Camerei Agricole Maghiare și aș vrea să vă prezint opinia Camerei de Agricultură din Ungaria. Camera noastră este înființată recent, în luna martie. Noutatea o reprezintă faptul că pentru a deveni sau e obligatoriu să devii membru. Înainte erau 110.000 de membri, acum avem 350.000 de membri. Deci, în prezent, <clears throat> e obligatoriu să devii membru al acestei camere pentru cei care lucrează în sectorul agricol, pentru cei care lucrează în domeniul agroalimentar și pentru cei care lucrează în dezvoltarea durabilă. Este evident așadar că Camera noastră a devenit mult mai importantă în Ungaria și am vrea ca glasul nostru să se facă mai bine auzit în legătură cu aspectele care ne preocupă și pe scena internațională. Am dorit să ajutăm pe agricultori și dorim o politică agricolă comună care să ne ajute, nu să ne limiteze. E ușor de spus, dar uh, politica agricolă comună este un lucru extrem de complicat, de dificil și va trebui în același timp să se îmbunătățească competitivitatea, să se asigure durabilitatea. Și ne trebuie o politică agricolă comună simplă și dreaptă. Dar știu că e un lucru destul de complicat. În ce privește regulile, regulile sunt aceleași pretutindeni în Uniunea Europeană și știu că acesta e rezultatul unor eforturi îndelungate dar aș vrea ca aceleași condiții să existe peste tot în Europa, ceea ce ar însemna de asemenea să avem mai puțină birocrație. Există mai multe sectoare sensibile și ar trebui să le acordăm o mai mare atenție. Există multe sectoare unde <clears throat> nu trebuie neapărat să se țină cont de competitivitate, ci să privim într-un viitor mai îndepărtat. Mă refer în special la creșterea animalelor, pentru că doar 35% din agricultură se ocupă de acest domeniu. Deci trebuie să se acorde mai multă atenție creșterii animalelor și sectorului lactatelor. Aș putea să vă ofer și alte exemple, aș putea să vă vorbesc despre sectorul uh, cărnii de pasăre și despre tinerii agricultori. Dacă ne gândim la primul pilon, tinerii agricultori sunt foarte importanți, dar cred că nu doar uh, nou veniți ar trebui să beneficieze de acest ban, ci orice agricultor care încă n-a împlinit 40 de ani. Pentru că există mulți tineri agricultori în Ungaria și uneori schimbul de generații face ca agricultorii nou veniții să nu fie neapărat mai tineri de 40 de ani, deci sunt nou veniți, dar nu pot să beneficieze de acest ajutor destinat doar tinerilor agricultori. În ce privește suprafețele de interes ecologic, suntem de acord cu acest principiu, înțelegem acest principiu și îl sprijinim, dar credem că există și o problemă, și anume că agricultorii trebuie să nu mai cultive unele terenuri uh, de foarte bună calitate. Dacă ne uităm la prețurile de pe piață, cred că ar trebui să se cultive și terenurile care trebuie lăsate necultivate. Există sau e nevoie de alimente de bună calitate. Dacă ținem cont și de aceste suprafețe necultivate, lucruri care ne pun probleme. Trebuie să discutăm și cu cei din Parlament și cu cei din Consiliu dacă trecerea de la sistemul SAPS la sistemul SPS ar trebui să ne dea mai multe amănunte. Nu înțelegem foarte bine cum uh, se va realiza această tranziție și pentru țările care sunt în sistemul SPS în prezent – Nu dorim să existe o Europa cu două viteze. Vrem să se aplice aceleași condiții pentru toată lumea. Dacă dorim să se simplifice lucrurile, nu doar pe plan juridic, ci trebuie să se simplifice uh, procedura în întregime, pentru că multe persoane nu îndrăznesc să se prezinte, fiind de părere că sistemul e mult prea complicat. Evident că e vorba de banii contribuabililor și trebuie să existe un control clar al modului în care se cheltuiesc banii, să vedem cum se cheltuie, în ce domenii. Dar nu putem să credem că toți au uh, intenții rele, nu se poate pleca de la ideea că toată lumea vrea să abuzeze de acești bani. Nu trebuie să plecăm de la principiul că toți beneficiarii vor să facă abuzuri cu acești bani și să facă lucruri ilegale. tot ce v-am spus, toate aceste sarcini sunt sarcini comune, trebuie să lucrăm pe plan național și pe plan european. <clears throat> Trebuie să discutăm aceste aspecte aici, iată de ce m-am referit la toate problemele pe care le-am precizat. Există mai multe aspecte importante și sper că veți putea să dați răspunsuri la aceste chestiuni la care m-am referit. Mulțumesc! Președintele, mulțumim uh, foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați respectat și timpul alocat. Acum vom avea o scurtă dezbatere în cu cele două contribuții pe care am auzit până acum. Domnul Sikorski, vicepreședintele, este pe listă. Dacă există alte solicitări de intervenție, vă rog să-mi comunicați. Pierwszy. Nu credeam că o să fiu eu primul care voi lua cuvântul, dar iată-mă primul care ia cuvântul. Mai întâi observație generală. Discutăm aici despre experiența din noile state membre, experiențe extrem de interesante și cred că merită să fie analizate aprofundat pentru a îmbogăți reforma politicii agricole comune. Am ascultat două prezentări până acum. Ambele mi s-au părut extrem de interesante și cred că am putea spune că totdeauna perspectiva e marcată de aspectele naționale. Mi se pare natural și corect, chiar și atunci când vorbește un om de știință. Cred că ar merita, de asemenea, să invităm unii experți din afară să examineze schimbările care s-au întâmplat în aceste state membre și cred că este regretabil faptul că nu a existat nicio analiză pe această linie. Am avut multe analize efectuate în faza de preaderare, dar cred că această tendință a mai scăzut în intensitate când discutăm despre extindere. Oamenii s-au mai blazat. Se spune, da, extinderea a avut loc și a avut loc într-o anumită perioadă în care au existat bani disponibili pentru agricultură și acel nivel de mijloace a fost mai redus decât uh, anticipa unele analize efectuate în trecut, dar desigur intervin și forțele pieții. Am avut uh, schimbări uh, tarifare, schimbări ale rate de schimb a monedei naționale și când a aderat Polonia la Uniunea Europeană, am fost uh, un nou actor uh, pe piața privată. A fost o situație cu totul nouă pentru noi și desigur că am încercat să ne deschidem chiar și înainte. să exprimăm multe temeri în multe grupuri din societate și rezultatele au fost deosebite și pentru agricultura poloneză. Cred că cele forțe încă sunt active. Cred că trebuie să înțelegem de asemenea faptul că economiile din noile state membre a trebuit să parcurgă schimbări deosebite de la sistemul uh, centralizat la economia liberă de piață. Pe vremea când erau economii centralizate, <clears throat> agricultura era și ea controlată de la centru. În Polonia, proprietatea asupra agriculturii era de stat în proporție de 80%. Existau și ferme de stat și cooperative, dar um, calitatea de membru era obligatorie la cele cooperative. Adică se oferă alții voluntari în numele tău, ca să spun așa. Deci situația s-a schimbat foarte mult între timp. Oamenii își mai aduc aminte de acele experiențe când au fost obligați să participe la ceva unde erau forțați să coopereze pentru că așa era modelul care le era impus. Avem această experiență și știu că în multe state membre s-a întâmplat la fel. Erau anumite cartele când doream să cumpărăm alimente. Alimentele nu erau disponibile liber în magazine în Polonia, ceea ce a însemnat că fost extrem de motivați și de hotărâți să schimbăm sistemul. Hotărârea a fost de asemenea natură încât cred că scapă înțelegerii unora uh, dintre observatorii din afară și cred că această hotărâre nu se poate realiza de statele care doresc să fie membre ale Uniunii să adere în prezent. Pentru noi, punctul de plecare era sărăcia extremă, deci a trebuit să facem reformă pentru că nu era nicio altă soluție dacă doream să ieșim din acea sărăcie. Ceea ce creează un anumit context în care am funcționat. Am adoptat sistemul de plăți pe suprafață, am fost uh, cel care m-am ocupat de acest lucru la Ministerul Agriculturii din Polonia, am optat pentru plățile la hectar și am știut care sunt implicațiile. Am știut ce se întâmplă și la Organizația Mondială a Comerțului, lucru menționat și de domnul Pomaida n-am putut să aplicăm plățile plată, unde plata depinde de producție. Poate că la marile ferme au fost efecte nedorite din cauza hotărârilor noastre, dar fermele sociale au fost ajutate pe această cale. Subie sprawdziła. Deci s-ar putea spune că această abordare a dat rezultate, a funcționat. Mă apropii de sfârșitul intervenției, dar cu cât uh, discutăm mai mult despre reforma politicii agricole comune, cu atât am mai multe dubii dacă ar trebui să menținem doar uh, un sistem Cred că plățile pe suprafață să fie unul dintre sistemele, una dintre modalitățile de a ajuta pe agricultori. Dar agricultura e atât de diversă în Uniunea Europeană, a devenit și mai diversă recent după extindere și cred că trebuie să ținem cont de diversitatea agriculturii și până în prezent, cred că politica agricolă comună funcționează destul de bine. Grazie, Albert Desse, poi McGuinness. Albert. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Albertes, mulțumesc, Paulo. Mulțumesc și celor doi experți pentru prezentările lor. Mie îmi face plăcere să călătoresc în noile state membre, Polonia, Letonia, în altele și de fiecare dată sunt impresionat de prestația agricultorilor de acolo. Există întreprinderi agricole mari, întreprinderi mai mici, dar mă impresionează și acele întreprinderi familiale care au rezultate foarte bune este pentru uh, acești oameni uh, foarte important ca procedurile de accesare a banilor să fie cât mai simple. Um, eu cred că um, din păcate, nici Comisia, nici Parlamentul, nici Consiliul nu vor uh, reuși să satisfacă aceste așteptări ale oamenilor. Ieri seară, împreună cu fiul meu, am completat solicitările pentru anul în curs. Noi în Germania eh, pentru prima dată nu eh, mai beneficiem de eh, primele istorice. Nu mai există plățile cuplate și asta deja a simplificat lucrurile, pentru că în felul acesta completarea formularului a fost mai simplă decât în anii precedenți. Și um, de fapt, trebuie să completezi tipul de agricultură pe care vrei să o practici, plante, um, legume, fructe uh, și uh, e mult mai simplu în felul acesta. Dacă analizăm uh, aici marile diferențe de plată care sunt efectuate pe hectar, um, uh, eu cred că uh, există încă mari nedreptăți între statele membre. Și săptămâna trecută am făcut parte dintr-o delegație în Ucraina și am văzut că ă, pentru Polonia, de pildă, este deja un mare avantaj ă, faptul că este ă, membră a Uniunii Europene, pentru că se vede diferența între modul în care funcționează întreprinderile agricole de producție, inclusiv întreprinderile mici, familiale, pentru că și agricultura de mici dimensiuni este stimulată Um, în uh, Ucraina nu există niciun fel de stimulente care sunt, uh, să fie plătite de către stat și așa cum uh, există în Uniunea Europeană și asta înseamnă probleme uriașe pentru micii fermieri, inclusiv de a achiziționa sămânța. Deci trebuie să ne gândim care sunt totuși avantajele Uniunii Europene și asta doream să Uh, semnalez. Domnul Sikierski a vorbit despre experiența uh, domniei sale în agricultură. Da, uh, eu știu că și la noi acasă, când ne confruntăm cu anumite decizii luate pe plan comunitar, um, am impresia câteodată că este un fel de economie planificată de stat. Deci, nu știu dacă este o lipsă a tipului de planificare pe care o facem noi în Europa. Eu cred că să, nu trebuie să complicăm prevederile europene pentru că nu e bine și noi, în calitate de eurodeputați, trebuie să ne gândim ce merită să fie reglementat pe plan comunitar și ce uh, trebuie să fie rezolvat pe plan național, pentru că altfel supra-solicităm oamenii cu niște uh, complicații uh, legale care îi împiedică să se miște liber. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna McGuinness. Sunt uh, foarte încântată că vă aflați astăzi printre noi și susțin cele spuse, domnul Lenders. Cei doi experți au vorbit despre menținerea sistemului SAPS, dată fiind costurile implicate de această schimbare. Ori cred că este un punct foarte important. Însă aș vrea să mai uh, aflu și despre impactul plăților din acest uh, sistem asupra agricultorilor din cele două țări. Deci care a fost impactul asupra producției? A crescut sau a scăzut acestea? Culturile au scăzut sau au crescut? De asemenea, care a fost impactul asupra suprafeței agricole și așa mai departe. De ce? Pentru că astfel am reușit să ne îmbunătățim politicile și să înțelegem mai bine cum funcționează acest sistem la nivelul exploatațiilor agricole. Deci dacă există informații în acest sens, nouă ne-ar fi de mare folos. Și de asemenea aș dori să mai aflu câte ceva despre, din partea celor doi experți, să ne spună dacă au, au fost nevoiți să uh, schimbe acest uh, sistem și ce a reprezentat aceasta din punct de vedere al cheltuielilor administrative. Deci am vrea să știm cam cât ar costa o astfel de schimbare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, marete. Uh, dau din nou cuvântul celor doi experți pentru a răspunde pe scurt întrebărilor dumneavoastră și apoi trecem la următoarea secțiune. Cine dorește să răspundă primul? Domnule președinte, voi răspunde cu mare plăcere acestor întrebări. Cred că întrebările sunt destul de amănunțite, așa că poate nu voi fi în măsură să le răspund pe deplin aici. Însă profesorul Czejewski, care va vorbi în cadrul celei de-a doua secțiuni, cu siguranță va putea aborda și răspunde acestor întrebări. În ceea ce privește sarcina administrativă, da, am vorbit despre costurile administrative pe care Polonia le are de plătit acum în ceea ce privește acest uh, sistem de plată unică la suprafață. Deci dacă nu a fost foarte clar, costurile medii administrative pe cerere sunt de 100 de euro. Dacă ai 1,5 milioane de cereri pe an în Polonia, atunci poți calcula foarte ușor și să vezi că și să vezi despre ce sumă mirobolantă se vorbește aici. Este vorba în principal de costurile de inspecție și costurile uh, informatice, mai ales de uh, menținere a sistemelor informatice. Acestea sunt foarte scumpe. Deocamdată nu vă pot spune care ar fi aceste schimbări în condițiile unui nou sistem, pentru că practic ar trebui să o luăm de la zero. Cu siguranță ar trebui să luăm foarte multe chestiuni în calcul și să analizăm foarte multe aspecte, să calculăm foarte mulți factori diferiți. Dacă ni s-ar cere acest lucru, cu siguranță o am, am face-o, însă nu este cazul momentan. Cred că trebuie să ne pregătim din punct de vedere al analizei și cred că aceasta într-adevăr ar duce la o creștere a costurilor. Din fericire, momentan, direcția pe care par să o ia negocierile în Polonia uh, vizează mai degrabă o menținere a SAPS. Nu știu în alte țări care este situația, însă la noi cam asta este. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Deci, pentru următorii ani rămânem la SAPS, înțeleg, în Polonia. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș uh, dori să răspund la câteva dintre întrebările formulate. În primul rând, aș dori să precizez ceva în care poate a scăpat oarecum în prezentarea de mai devreme a mea. Noi nu dorim menținerea SAPS ad vitam aeternam. Nu acesta este obiectivul nostru, nici pe departe. Ungaria nu dorește uh, menținerea acestui sistem uh, pentru totdeauna, însă ceea ce vrem să știm este cum se va face tranziția către noul sistem și care sunt condițiile care se vor aplica Ungariei pe viitor. Noi credem că costurile cele mai mari nu vor veni din costurile tranziției, ci din altă parte. Problema este că în Ungaria există multe legi în pregătire, ori pentru a le pregăti cum trebuie, am nevoie de întrebări la foarte, de răspunsuri la foarte multe întrebări. În ceea ce privește micile exploatații agricole, exploatații familiale, acestea trebuie sprijinite. Este evident acest lucru. Noi considerăm că aceste mici exploatații familiale nu vor putea supraviețui fără un sprijin din partea noastră și nu vor putea avea o productivitate acceptabilă garantată. Însă dacă e să luăm în calcul aspectele sociale și dacă dorim să-i păstrăm pe oameni în zonele rurale, trebuie să sprijinim cât mai mult dezvoltarea acestor zone rurale și dezvoltarea exploatațiilor, micilor exploatații agricole. Iată de ce guvernul maghiar consideră că trebuie ca situația să se schimbe. Deocamdată terenurile agricole sunt în, proprietate, în proporție de 55% în proprietatea marilor exploatații agricole, iar această pondere, această structură va trebui să se schimbe în viitor. Noi sperăm ca noile legi să participe totuși, să-și aducă contribuția la această schimbare. și ca legile pentru a se schimba această situație să fie adoptate cât mai repede cu putință. Vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la următoarea sesiune de discuții. Este vorba de cea consacrată dezvoltării rurale. Întâi, doamna Elita Benga, șefa Diviziei de Dezvoltare Rurală din cadrul Institutului de Economie Agrară din Letonia, va lua cuvântul și ne va vorbi despre sprijinul pentru programul de dezvoltare rurală. Apoi, doamna Emilia Mohan, secretar pentru afaceri europene la Ministerul Agriculturii din România, care ne va vorbi despre consolidarea economiei subregionale prin intermediul unor noi politici pentru mici agricultori în cadrul PAC. Întâi dau cuvântul doamnei Benga. Zece minute aveți la dispoziție. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți să efectuez această prezentare în legătură cu situația din Letonia. Eu reprezint Institutul pentru Dezvoltare Rurală și noi valorificăm programele pentru perioada 2007-2013. Aș dori să vă prezint întâi rezultatele. Au trecut 5 ani de când acest uh, program a fost inițiat. În 2007 uh, au existat 130 uh, de mii de ferme și au existat 103, 708.000 de uh, fermieri. Situația în clipa de față s-a modificat. Uh, prima, primul ax în care s-a acționat a fost de îmbunătățire a competitivității în agricultură și în domeniul forestier, după aceea în domeniul mediului și în zona rurală, axul 3, uh, calitatea vieții în zona rurală și uh, după aia, în al patrulea rând, programul LIDER. Uh, Letonia este unul din puținele state în care programul LIDER funcționează pe întregul teritoriu. Pentru noi acest program este deosebit de important în context economic, poate că banii nu au fost valorificați uh, foarte bine, dar dacă analizăm dezvoltarea rurală, banii au fost foarte importanți. Unde am ajuns în anul 2010? Ultimele date statistice arată că numărul întreprinderilor agricole uh, Ehm, ehm, a scăzut, deci s-a eh, a sporit concentrarea, pe de altă parte eh, și eh, populația rurală a scăzut cu 7%. După cum știm, o evoluție similară s-a produs și în alte țări. Noi am sperat ca în zona rurală să uh, sporească numărul populației, din păcate acest deziderat nu s-a realizat. Să vedem cum au fost uh, repartizați banii. Pentru Letonia foarte importanți au fost banii pentru sporirea competitivității. Inițial a fost vorba de 48% din bani, după aceea 42%, uh, pentru că s-au făcut, uh, s-au continuat și schemele de plăți pe uh, suprafețe s-au pus mai puțin bani la dispoziție pentru diversificare și pentru sporirea calității vieții, ceea ce poate nu a fost opțiunea ideală, pentru că aceste măsuri ar fi sporit uh, șansele de creare de locuri de muncă în zona rurală. Aveți și o schemă în care vedeți coloana albastră, numărul fermelor, um, aproape um, 90% din fermele din Letonia sunt de mici dimensiuni uh, și uh, sprijinul pentru aceste întreprinderi este foarte mic, uh, reprezintă 5% din totalul fondurilor. Marile întreprinderi, pe de altă parte, au obținut și cea mai mare parte a banilor. Deci au putut să își sporească competitivitatea. Dacă ne gândim pe plan uh, global, uh, le merge bine, dar uh, fermele mici rămân în continuare problema noastră, se află într-o situație dificilă. Dacă analizăm Europa per total, vom constata că în nord și în est țările uh, reprezentate cu culoarea uh, verde um, um, sunt țări în care aproape 50% din suprafața agricolă este destinată producției de cereale. Sunt țările care practic sunt uh, grânarele Europei. Acum uh, avem și o comparație între Letonia și țările de jos. În dreapta uh, veți vedea că Letonia uh, se poate dezvolta foarte bine, dacă avem în vedere eh, reducerea eh, gazelor cu efect de seră pe hectar agricol, în timp ce țările de jos, din acest punct de vedere, nu sunt deloc într-o situație la fel de fericită. Dacă facem comparația și în ce privește producția de un milion de euro, aici Letonia este într-o situație mai nefericită. Deci, mm, iată cum mm, pot exista criterii diferite. Letonia este o țară foarte verde, foarte prietenoasă față de mediu. Da, mm, dacă noi vom avea aceleași cote, aceleași certificate de emisii ca alte țări, nu vom avea posibilitatea să ne dezvoltăm. Vedem de asemenea o reprezentare uh, legată de modul în care agricultura s-a dezvoltat. 75% din fonduri 376 de milioane de euro au fost puse la dispoziția dezvoltării agriculturii. Investițiile au fost în infrastructură, în uh, prelucrarea um, uh, solului 10% uh, pentru silvicultură și irigări 1% și alte măsuri de asemenea au beneficiat de 7% din bani. Cum s-a dezvoltat Letonia? Rata de ocupare atinge nivelul celor mai performante 15 state din Uniunea Europeană, dar situația se schimbă puțin dacă ă, ținem seama și de randamentul producției. Avem nevoie de 9,4 ă, lucrători pentru ă, a realiza producția pe care un număr mai mic de fermieri o realizează în țările dezvoltate din Uniunea Europeană, deci trebuie să sporească productivitatea muncii. Prețurile pentru produsele agricole au crescut uh, în ultima perioadă uh, numărul lucrătorilor în agricultură a scăzut productivitatea a crescut și uh, în felul acesta uh, nivelul producției uh, a rămas neschimbat. Au fost efectuate investiții pe termen lung, iar din acest punct de vedere bilanțul este pozitiv. Investițiile pe termen lung au scăzut până în anul 2010, dar după aceea s-a registrat o nouă creștere. Sprijinul pentru fermieri este foarte important și 30-40% uh, din venitul fermierilor se bazează pe acest sprijin. În medie, venitul lucrătorilor din întreprinderile agricole de producție înseamnă cam 6.000 de euro pe persoană și este unul din cele mai scăzute uh, niveluri din Uniunea Europeană. De aceea cred că trebuie în continuare să fie avut în vedere sectorul agricol. Eu cred că fiecare stat membru uh, care a aderat recent la Uniunea Europeană are ă, o situație ușor diferită față de ă, statul vecin. Dacă aplicăm criteriile legate de protecția mediului, ă, Letonia se află într-o situație foarte bună. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și acum îi dau cuvântul doamnei Mohan care ne va vorbi despre agricultura din România. Doamnă, aveți cuvântul. Uh, bună ziua, mulțumesc domnule președinte. Uh, voi încerca să prezint foarte succint și în câteva minute, 10, uh, modul în care micii fermieri din România, bineînțeles, România micii fermieri, au fost ajutați prin politicile uh, propuse de uh, Comisia Europeană în perioada de după aderea. Voi începe cu o comparație uh, între perioada 1989 și 2012. Uh, ce este important din această, uh, din această uh, slide e faptul că uh, cele 14,7 uh, milioane de hectare de teren agricol uh, erau împărțite înainte și ulterior, acest lucru va, va deveni o problemă, erau împărțite între um, 28% agricultură intensiv comercială, respectiv 411 IAS-uri, cu o medie de 5.000 de hectare și, pe de altă parte, 58% agricultură extensivă, cu 3.776 de CAP-uri, cu o uh, medie de 2.557 de hectare. Odată cu trecerea la <clears throat> o um, liberalizare a agriculturii, uh, acele 14,7 uh, milioane de hectare de teren agricol um, s-au redus la 9,7 milioane, dintre care avem 12.000 uh, de ferme care uh, practic o agricultură uh, comercială intensivă și domină 5 milioane de hectare și 900.000 de de ferme de agricultură extensivă de subsistență, care domină 3 milioane de hectare. Mai există și un segment de ferme medii care acoperă 1,7 milioane de hectare. În continuare și în momentul de față există încă 2 milioane de hectare care nu sunt incluse în SAPS. Uh, această, acest picture poate să fie văzut mai clar în acest grafic, în care um, reiese foarte clar că există o comasare a terenurilor um, în exploatațiile de mici dimensiuni uh, față de uh, exploatațiile foarte mari, care ajung până la 60.000 de hectare. Da? Ceea ce ne interesează pe noi este uh, prima parte a graficului. Vedem aici că fermele, de, fermele mici de subsistență și semisubsistență, între 1 și 10 hectare, reprezintă aproape 93% din totalul fermelor și exploatează 32% din uh, suprafața um, eligibilă SAPS. Mai mult, uh, <clears throat> Uh, dacă ne uităm la fermele între 1 și 5 hectare, unde de fapt este marea noastră uh, problemă, vedem că acestea sunt uh, distribuite uniform. Conform statisticilor, um, ele se manifestă ca un mileu rural, um, fapt care are și părți bune și părți rele. Observăm că sunt doar două județe, Ilfov și Tulcea, deci cele două uh, cu roșu și respectiv mai încolo cu roz, uh, care sunt, uh, au un număr foarte mic de ferme mici. Iar explicația vine de la sine. Ilfovu este zona din, din jurul capitalei București, iar Tulcea este județul cu populația cea mai scăzută unde nici activitate agricolă foarte mare nu există, fiind uh, un județ limitrof uh, deltei Dunării. Uh, ce, se poate, ce concluzie se poate trage din acest uh, grafic? Faptul că există prea multe ferme de semisubsistență într-un uh, sector la nivel subregional poate însemna că acel sector nu e destul de competitiv și nu produce suficient de mult. Mai mult, dacă ne gândim mai uh, departe, putem spune că acele ferme blochează un teren care ar putea fi folosit de alți fermieri. Da, pe de altă parte, aceste ferme care sunt distribuite atât de uniform la nivelul statului la nivelul României, uh, furnizează bunuri mult mai importante, am putea zice noi, la nivel subregional. Astfel, uh, numim aici bunurile publice, mai ales cele uh, referitoare la mediu, la biodiversitate. Apoi, sunt păstrate foarte bine tradițiile și specificitatea etnoculturală, care reprezintă patrimoniul UE sunt elementele de peisaj care pot uh, determina uh, activități conexe, cum este agroturismul. Apoi, contribuie în mod esențial la menținerea vitalității rurale, în sensul păstrării și chiar refacerii comunității rurale. Uh, trebuie să, nu, nu cred că trebuie să explic, uh, este clar că odată cu trecerea de la comunism, um, odată cu trecerea la comunism, uh, comunitatea rurală a fost distrusă prin uh, impunerea acelor uh, comasări forțate de terenuri, ceea ce a distrus și sentimentul de, proprie, de responsabilitate vis-a-vis -vis de proprietatea privată. Un lucru care încă este foarte problematic la noi. Și apoi, bineînțeles, această, aceste ferme mici au un rol esențial în demografie prin prevenirea abandonului terenurilor populare a zonelor rurale sau uh, uh migrat, migrarea forței de muncă. Cât de viabile economic sunt aceste ferme? Desigur. Uh, datele statistice ne asigură și ne uh, confirmă faptul că în rural principala sursă a veniturilor gospodăriilor uh, o reprezintă producția agricolă, clar, care asigură 37% din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora este formată din uh, uh, contravaloarea consumului de produse agricole din resurse proprii, veniturile bănești din agricultură, asigurând doar 9,1% din veniturile totale ale gospodărilor din mediul rural. Um, ce trebuie să înțelegem noi în acest uh, sens? Um, nu e o problemă neapărat că uh, aceste ferme, atât de larg răspândite în România, Um, consumă cea mai mare parte a, pro, a, a producției lor, ci faptul că au venituri foarte scăzute, cum vor, zicea și um, uh, doamna care a vorbit înaintea mea. Uh, mai mult, uh, orientarea spre piață și diversificarea sunt uh, destul de uh, limitate. Pe de altă parte, uh, faptul că la nivel rural avem uh, în România șomaj mult mai limitat decât cel la nivel urban, um, reprezintă un safety net pentru uh, menținerea unor locuri de muncă și posibilitatea creării unor alte uh, locuri de muncă. O altă problemă cu care, mă rog, ne-am confruntat și ne confruntăm este îmbătrânirea. 65% din fermierii români uh, sunt, sub, uh, sunt uh, peste 55 de ani. Uh, fapt care um, ne-a determinat să creăm și să susținem tinerii fermieri și intrarea acestora în uh, sistemul uh, agricol. Um, apoi, cred că trebuie să avem în vedere, și am avut în vedere acest lucru, faptul că această creștere a competitivității agriculturii nu, este, nu trebuie să fie identică cu creșterea dimensiunii fermei. creșterea valorii adăugate a produsului uh, um, a produselor care ies din fermă este și ea foarte importantă și aș menționa aici în special acele, pro, acele produse tradiționale care s-ar putea uh, um, uh, realiza în ferme. Apoi, uh, ce presupune această restructurare? Identificarea și stimularea creșterii dimensiunii economice a acelor ferme care au potențial comercial. Cele care nu se pot schimba trebuie ajutate să poată ieși din sector pentru a nu deveni o povară. Așa cum ziceam, de asemenea, sprijinirea producției de uh, produse tradiționale, crearea de politici care să le ofere posibilitatea fermierilor să-și aleagă un viitor în acest sens. Uh, Trebuie să le acordăm susținere fără să le blocăm o evoluție naturală. Um, observăm aici, um, vis-a-vis -vis de ce am spus mai devreme, că din cele 900.000 de ferme, 350, um, aproape jumătate, au o oarecare uh, orientare. Se plasează între 2 și 8 ude, care reprezintă, uh, mă rog, uh, suprafață medie grosomorul de 4,5 hectare. De asemenea, din graficul de mai jos putem vedea că foarte multe, mm, stat, foarte multe uh, dintre fermele până în 5 hectare au și uh, animale, ceea ce uh, poate, poate de asemenea contribui la uh, viabilizarea lor. Um, ce măsuri au avut, uh, ce măsuri am avut noi în vedere și uh, cum ne vor ajuta aceste măsuri să continuăm uh, încurajarea micilor fermieri. În primul rând, pe pilonul, pe pilonul 1, uh, plata directă la hectar, uh, care este um, completată de uh, CNDP-ul vegetal și animal, din păcate încă la un nivel destul de mic, și desigur măsurile de pe pilonul 2, um, axa 1 și axa 2 sprijinirea fermelor ag agricole de semisubsistență, instalarea micilor fermieri, modernizarea exploatațiilor agricole, înființarea grupurilor de producători, formarea profesională, foarte importantă, iar pentru, pe axa 2, um, um, sprijinul pentru zona montană defavorizată, pentru alte zone decât uh, zona defavorizată montană și plățile uh, de agromediu. Uh, ce tendințe s-au observat? În primul rând, politicile aplicate după aderare au determinat o scădere a suprafeței um, Uh, a fermelor care au suprafațe între 1 și 2 hectare și creșterea treptată, foarte încet, a fermelor mai mari. Adică 2, 3 hectare, 3, 4, 4, 5. Așa, iar în ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală, putem observa că um, măsura 141, uh, respectiv uh, susținerea fermelor de semisubsistență, a avut uh, o creștere și o, o cerință extraordinară, ceea ce, ne, ceea ce explică sau exprimă faptul că acești fermieri încet, încet încep să se orienteze spre piață și să-și dezvolte, să se diversifice și să-și dezvolte afacerea. Desigur, ar mai fi multe de spus. Aș dori să las să vorbească de la sine câteva fotografii din zona în care provin și care um, transmit de la sine că oricât de uh, mare ar fi efortul uh, depus, cred că merită să ne luptăm pentru menținerea acestor uh, ferme mici și vitalitatea zonelor rurale. Mulțumesc mult! Bardzo dziękujemy. Rzeczywiście przekaz. Mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentare și pentru imagini, pentru că uneori imaginile vorbesc mai bine decât cuvintele. Vă mulțumim. Acum, dacă cineva dorește să inițieze o dezbatere, domnul Grata. Căsăm Seipen. Román gazdálkodóktól hallottam. Vă mulțumesc foarte mult. Când uh, m-am întâlnit în trecut cu agricultori din România, ne-au spus că statul român vrea să introducă noi taxe și impozite și mai ales un impozit special pe care agricultorii ar trebui să-l plătească. Este vorba despre o taxă asupra veniturilor agricole. Statul român ar dori, deci, să introducă aceste taxe în viitor și ar fi vorba de uh, taxarea plăților directe. Cei care nu plătesc impozit ar privi mai puține, pe viitor mai puține subvenții. Deci, practic, impozitele neplătite vor fi scăzute din suma ajutoarelor. Ori eu nu cred că această metodă este corectă și cred că nu ar trebui să funcționeze astfel. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a îmbunătăți sumele plăților directe din România și în celelalte țări din regiunea Balcanilor, tocmai pentru că mulți agricultori se regăsesc într-o situație foarte dificilă. Este vorba aici despre sume foarte importante, iar dacă agricultorii români vor să aibă mai mulți bani, practic înseamnă că alți agricultori din uh, alte state membre vor primi mai puțin bani. Toate aceste schimbări nu au fost făcute pentru ca statul român să uh, taxeze acești bani. Noi nu vrem să dăm un venit fiscal statului român prin intermediul acestui sistem. Orice cere statul român aici este nedrept și inacceptabil și ilegitim. Cred deci că guvernul României ar trebui să retragă această taxă asupra subvențiilor agricole. Și încă o dată, aceasta este contrar lucrurilor pe că, pentru care ne-am bătut până acum. Vă mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da? Ian? Domnule președinte, am trei scurte întrebări în ce privește sprijinirea micilor fermieri care practică o agricultură de subzistență. Ați vorbit despre faptul că doriți să sprijiniți și programele în favoarea fermierilor tineri. Deci, care ar fi dimensiunea ideală pentru o întreprindere agricolă pentru un tânăr fermier? Care vi se pare dimensiunea ideală la dumneavoastră? Cea de-a doua întrebare care poate era legată și de primul segment. În multe state uh, noi membre există suprafețe care uh, nu se supun uh, proiectului SAPS pentru că mi s-a spus că există cam 2 milioane de hectare aflate în pârlagă în România care ar putea fi exploatate. Vedeți vreo soluție uh, legată de aceste suprafețe? Uh, sau uh, așteptați ca pe plan comunitar să se găsească o soluție sau aceste suprafețe până la urmă să facă parte din programele de greening? Și încă o întrebare. Există o dispută dacă uh, statele membre în cadrul celui de-al doilea pilon ar trebui să mențină o cofinanțare sau nu. Care este punctul dumneavoastră de vedere legat de cofinanțarea în cadrul pilonului 2 de către statele membre? Bardzo dziękuję panu posłowi. W tej chwili zabierze głos pan poseł Wojciechowski. Bardzo proszę. Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Wojciechowski. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât mai succint cu putință. S-a vorbit despre programul de dezvoltare uh, planificat de guvern în România. Știu că și în Polonia există aceleași intenții. dar aceasta ar putea avea un impact negativ asupra agricultorilor nu doar din Polonia, dar s-ar părea că și din România. Acum, în, cele, în ceea ce privește cele spuse de doamna Mohan, ați spus că 2 milioane de hectare din România nu sunt uh, cultivate. Ori, care este legătura cu plățile directe? Pentru că eu am impresia că această, aceste terenuri în pârloagă este disproporționat, pra practic, față de nivelul plăților directe. Deci cu cât aceste plăți sunt mai mici, cu atât uh, terenurile lăsate în perloagă sunt mai mari. Deci acest uh, dezechilibru uh, între plățile directe și uh, terenuri uh, există cu adevărat? Domnule Dest, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să intervin pentru că se pare că aceste plăți vor fi impozitate. Ne întrebăm dacă acest lucru este compatibil cu legislația europeană, pentru că dacă anumite guverne uh, din uh, Europa uh, răsăriteană vor încerca să intervină astfel, cred că n-ar fi bine. Eu cred că este important ca banii să fie repartizați echilibrat în Europa. Dacă fermierii din țara mea vor afla afla că din acești bani statul român eventual ar intenționa să câștige prin impozite, uh, nu cred că ar fi bine. Deci o întreb pe reprezentanta Ministerului din România Există uh, în cadrul actualului cabinet o asemenea intenție pentru că eu cred că um, ar contraveni repartizării echilibrate a banilor în Europa. Dacă nu mai există alte întrebări, aș dori eu să adaug una. Care ar fi tendințele pe care le vedeți dumneavoastră în ceea ce privește utilizarea terenurilor agricole sau a terenurilor în general. Pentru că în multe țări acest, această schimbare de statut este în curs. Vă mulțumesc. Może w takiej samej kolejności, jak żeśmy referowali wcześniej. Czy, Poate Uh, luați cuvântul în ordinea în care v-ați exprimat mai devreme. Doamna Benga, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc ar fi o problemă dacă uh, guvernele noastre ar încerca să impoziteze aceste sume. Uh, nu cred că uh, cineva ar avea motive să se bucure. Dar, pe de altă parte, sigur, plățile contribuie la venituri pentru fermieri și venitul poate fi impozitat. În ce privește dimensiunile fermelor, cele de dimensiuni medie, așa cum uh, există categoria actuală în Uniunea Europeană, ar însemna uh, că venitul este de 16.000 de euro. Deci nu um, există criteriul uh, legat de dimensiunile um, exploat plantațiilor în hectar, ci important este ce poți să faci cu acel teren arabil, este important unde este situat terenul, ce cunoștințe ai în a um, îl cultiva. Deci, um, și din acest punct de vedere trebuie să vedem care sunt regiunile pe care dorim să le dezvoltăm. Pentru că nu cercetătorii sunt cei care trebuie să facă agricultorilor recomandări uh, ce să cultive. Iar dacă vorbim despre uh, întreprinderile mici și mijlocii, cele mici uh, sunt uh, cele mai numeroase, 80-90% în țara noastră. Și uh, din nefericire, îmbătrânirea populației rurale constituie și la noi o problemă, pentru că în majoritatea întreprinderilor agricole lucrează oameni în vârstă. Ce putem face pentru a-i atrage pe fermierii tineri să rămână în zona rurală? Uh, pentru că fie că este vorba de zootehnie, fie că este vorba de agricultură, uh, aici uh, trebuie să muncești în greu în fiecare zi. Uh, tehnologia nu poate să îl înlocuiască pe uh, agricultor. Nu putem să-i spunem vacii, astăzi uh, nu mai e nimeni uh, care să te mulgă. Deci ă, trebuie să înțelegem că este necesar să stimulăm oamenii să existe o nouă generație de fermieri tineri. Poate că ă, reușim să, să introducem și un fel de sistem de muncă în ture la țară, astfel încât oamenii să nu lucreze șapte zile din șapte non-stop. Ă, bineînțeles că Uh, trebuie să ne gândim în ce privește micile întreprinderi uh, în legătură cu tipul de produse, dar noi suntem o țară mică, nu noi uh, stabilim modelele de activitate în agricultură. Există produse de nișă care ar putea să stimuleze activitatea în micile întreprinderi. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul doamnei Emilia Mohan. Okay, so I speak English if it's okay, so we can make things shorter. So, o să vorbesc în română. Din în ceea ce privește taxele și impozitele, fiind expert în domeniu, trebuie să spun că nu mă încântă deloc această politică, care a dus deja la apariția unor probleme însemnate pentru agricultori. Această politică a fost uh, lansată ca un test, să spunem, de către Guvernul României pentru a căuta noi piste de finanțare a bugetului. Însă marea problemă nu o reprezintă uh, marile exploatații agricole, pentru că aceștia nu vor resimți la fel această povară a impozitelor. Problema însă se va pune pentru uh, exploatațiile medii și mici. Aceștia, agricultori din aceste exploatații s-au plâns deja de noua situație și de faptul că trebuie să plătească mai mulți bani, spunând că poate că nu este nedrept, că este nedrept de fapt să li se ceară și mai mulți bani. Poate știți că România are cea mai mică rată de plăți directe în UE. Este mică cu toate că încă mai putem uh, suplimenta aceste plăți de la bugetul național. Acum, în ceea ce îi privește pe agricultorii tineri, ne gândim mai degrabă să ca să întâmpinăm un cât mai mare succes în a atrage tinerii către sectorul agricol, mai ales în primul pilon. Și din câte am înțeles, acesta este obiectivul principal al noii politici. Deci avea un regim simplificat care să-i atragă mai mult pe uh, agricultorii tineri și pe micii agricultori. A mai apărut o problemă mare, o problemă tipică pentru România. Este vorba de acea suprafață de 2 milioane de hectare de terenuri nefolosite. E bine, este vorba despre o problemă specifică nouă. În, în primul rând, nu este vorba despre terenuri nu este vorba despre terenuri IACS, în, uh, mai ales din 2014, ar putea ap- apărea posibilitatea ca aceste terenuri să fie incluse în sistem. Cu cât uh, introduci mai suprafețe mai mari în sistem, cu atât vor scade plățile. Deci, practic, nu se împarte suma la 9,5, dar la 9,5 plus 2. Ori acest lucru poate duce la apariția unor probleme suplimentare. Însă, um, în uh, marea lor majoritate, aceste suprafețe sunt suprafețe virgine, neproductive. Ar putea proveni și din uh, greening, dar până la urmă nici această ecologizare nu e chiar așa de facilă. Trebuie să îndeplinești o serie de condiții și criterii foarte stricte. Apoi, ce mai aveam? O întrebare în privința cofinanțării din partea statelor membre. Din câte știu eu, cofinanțarea de către statele membre, cel puțin la noi, bugetele regionale sunt reduse, iar proiectele, chiar dacă dispun de finanțare europeană, Uh, reușesc cu greu să adune restul banilor necesari. Acum, în ceea ce privește tendințele și care ar fi acestea pentru următoarea perioadă, mai ales în ceea ce privește gestionarea și producția agricolă, ei bine, pentru noi, uh, adevărata poveste de succes pe care vă putem prezenta este agricultura bio, agricultura organică. Din ce în ce mai multe exploatații agricole se orientează către acest tip de producție, deci de la agricultura convențională către agricultura ecologică și cred că această tendință uh, ne îndrituiește să ne simțim mândri. Evident, rămâne încă la niște, la un nivel redus, dar sperăm ca această, această agricultură să ia din ce în ce mai o amploare mai mare. Deja exportăm în luna februarie, am vizitat uh, târgul Biofach, unul dintre cele mai mari târguri de agricultură organică, uh, România a fost uh, copartener al acestui, uh, a organizării acestui târg și am uh, semnat o sumedenie de contracte de altfel la acesta. Deci, iată, cred că aceasta e tendința și nu e una rea. Domnule Ia, văd că aveți eu încă o întrebare. Aveți cuvântul. Ia a fost Da, domnule președinte. Eh, poate o trimitere pentru procesul verbal, eh, pentru că ceea ce a spus Albertes și colegul Gladfelder eh, pot crea anumite confuzii. Este o mare diferență între a impozita un venit într-un stat membru, dar eu nu cred că este compatibil cu legislația europeană dacă plățile directe sunt impozitate direct. Deci eu cred că trebuie să ne informeze secretariatul în legătură cu ceea ce se intenționează a se uh, efectua în diversele state membre, pentru că un impozit aplicat direct unei plăți directe, cred că nu este uh, acceptabil Asta, bineînțeles că nu are nicio legătură cu impozitarea veniturilor în agricultură. Deci, eu cred că trebuie să vedem care este situația din acest punct de vedere în statele membre. Poate că și coordonatorii ne pot informa să vedem cum putem uh, afla aceste informații. Nu <coughs> wiem, czy to forma opinii. Nu știu dacă a fost o întrebare sau mai degrabă exprimarea unei opinii. Nu știu dacă mai dorește cineva dintre persoanele care au făcut prezentări să comenteze. Dacă da, aș adresa și eu o altă întrebare de la prezidiu. Ați vorbit despre producția de alimente tradiționale. Vă îndepărtați de această tendință? care este schimbarea sau despre ce e vorba. Pentru că ați vorbit de schimbarea sau tranziția de la ceva tradițional la producția bio, la producția organică. Uh, no, actually, the traditional... Nu, forma tradițională de producție continuă să existe și funcționează foarte bine. Avem multe ferme tradiționale care produc, să zicem, ulei în mod tradițional, dar nu e organic și această agricultură continuă, dar și cea bio-organică se dezvoltă. Deci nu, nu sunt în concurență. Produc pentru piață și varianta tradițională și varianta bio, care e și mai bună. Președintele, mulțumesc. Martin, ești foarte tăcut și rare ori ești atât de tăcut la astfel de discuții. Acum trecem la cea de-a treia parte, partea socioeconomică a discuției noastre. Care va fi o, și o tentativă de a trage unele concluzii în legătură cu primele două sesiuni. Domnul Cijevski va fi primul uh, orator. E profesor uh, la Universitatea din Poznan și va vorbi despre adaptarea PAC la <clears throat> așteptările societății ale agricultorilor pe baza experiențelor din Polonia și alte state membre. <clears throat> Mă întreb dacă această adaptare sau ajustare este posibilă. Așadar, ascult cu mare atenție. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați uh, invitați, e o plăcere deosebită și vă mulțumesc că m-ați invitat. E de fapt uh, pentru a doua oară că vin aici, am mai fost invitat la comisia dumneavoastră să vorbesc despre aceste chestiuni. E o experiență foarte importantă din cauza limitelor de timp o să las deoparte anumite aspecte tipic poloneze pentru o discuție ulterioară, pentru că unii dintre alte vorbitori au menționat deja unele dintre aspecte. Aș vrea să mă concentrez pe altceva în prezentare. Reprezint Facultatea de Științe Economice de la Poznan, macroeconomie și piețe agricole și alimentare. Aceasta este parte a catedrei care leagă științele economice ca atare de producția de alimente, de înțelegerea producției de alimente pe scară macro și micro. Prin urmare, prezentarea mea va încerca să examineze politica agricolă comună ca sistem ținând cont de experiența pe care am avut-o în Polonia din 2004 încoace, putem să vă prezentăm o evaluare care să aibă valoare, poate, universală. Nu știu dacă o să răspund și așteptărilor domnului Sikierski, care a menționat faptul că prezentările universale sunt mai rar întâlnite și acum se preferă opțiunile individuale. Oricum, eu o să încerc. Nu știu dacă știți, atunci când vorbim despre <clears throat> regulamente și instrumente sau când dumneavoastră discutați despre instrumente și acte normative, de fapt participați la lupta pentru schimbare într-o anumită manieră de gândire, pentru că politica agricolă comună, dacă ne uităm la cadrul financiar de până în 2013, întotdeauna s-a legat de anumite emoții Uneori dezbaterile au fost extrem de controversate legate de soluții care nu au fost acceptate de toată lumea, dar cred că am putea, în rezumat, să găsim un numitor comun. Primul aspect de aici ar fi acest conflict între varianta liberală și cea etatistă. Cred că e foarte important uh, să existe un schimb de model uh, pe bază industrială și să existe o agricultură mai echilibrată din punct de vedere social și mai durabilă. Soluțiile care au fost prezentate până acum, dacă ne uităm la opțiunea liberală, se concentrează pe o creștere a concurenței, pe noi uh, posibilități de acces la piața mondială și, în fine, o schimbare a resurselor din agricultură spre uh, alte tipuri de activitate și o reducere a excedentului de produs uh, de alimente și, de asemenea, identificarea de resurse financiare adecvate. Acesta era una dintre opțiuni. De cealaltă parte, e varianta etatistă, soluția etatistă, unde Argumentele ar, fi, ar putea fi rezumate după cum urmează. Mai întâi, această scurgere a excedentului spre sectoare neagricole, în special din cauza faptului că factorul cheie de aici, și anume terenul, este tratat ca factor care nu poate fi transferat, nu e mobil. Dacă ținem cont de efectul de sinergie, o să vedem că anumite noi structuri de monopol au fost înființate în agricultură. În una dintre dezbateri ați menționat și creșterea importanței sau ponderii unor factori negativi eh, externi. Costurile nu sunt internalizate în termeni economici. Probabil că s-a menționat și o presiune mai mare asupra mediului social și natural și, nu mai puțin important, agricultura contemporană livrează anumite produse greu de evaluat sau care nu, nu se supun acestor evaluări. Acesta ar fi rezumatul meu al dezbaterilor dumneavoastră și aceste două um, posibilități creează o anumită dilemă pentru agricultura din Uniunea Europeană. În plus, conceptul de noua economie de piață care a apărut, în care agricultura industrială um, se schimbă într-o agricultură echilibrată din punct de vedere social. Astfel de dileme în ce privește evoluția sau dezvoltarea viitoare a agriculturii sunt influențate de factori cum ar fi nevoia de garantare un echilibru economic, social și de mediu, în al doilea rând nevoia de a introduce o anumită schimbare în ce privește transferul de excedente economici în uh, termenii globalizării. Studiile efectuate la catedra noastră arată că 25% din excedentul economic dispare de pleacă de la producătorul original și ajunge la cei care se ocupă de prelucrare, de procesare, de comercializare a produselor și în cele din urmă factura e plătită de consumator. Acest uh, excedent ar trebui să revină la producător. Acesta e principalul principiul al sprijinului pe care Uniunea Europeană a decis să-l introducă pentru ferme și nu e un privilegiu, nu e ceva special dacă vrei să existe o politică echilibrată de dezvoltare economică, plățile directe trebuie să revină. De fapt, vorbitorul se corectează, excedentul, surplusul trebuie să se întoarcă înapoi la producător. De ce avem nevoie de politica agricolă comună în contextul pe care tocmai vi l-am prezentat? În condițiile unei globalizări tot mai extinse, agricultorii tind să se concentreze doar pe funcțiile comerciale ignorând celelalte funcții care sunt mai puțin apreciate de piață și sau generează costuri suplimentare, cum ar fi poluarea mediului înconjurător. Și din nou această scurgere a excentului comercial, redistribuirea lui fără o politică agricolă comună echilibrată pe plan social ar fi contrară speranțelor societății. În plus, modelul industrial duce la o situație în care anumite regiuni care dispun de mai puține condiții avantajoase sunt într-o situație mai proastă, în timp ce prețurile cresc, mai ales prețurile la consumator. Siguranța alimentară scade. și dar agricultura industrială sau modelul industrial de agricultură cred că se apropie de sfârșit. Iar criteriile raționalității microeconomice nu sunt suficiente pentru perioada în care trăim. Aspectele sociale și de mediu sunt extrem de importante, iar în modelul industrial ele sunt ignorate. Ce avem acum e un model incomplet. Ar trebui să încercăm să garantăm un anumit sprijin instituțional pentru finalizarea și completarea modelului, mai ales într-o perioadă în care asistăm la o penurie de resurse naturale. Iată de ce. Ar trebui să încercăm să primim lucrurile din această perspectivă. Dacă doriți să aflați mai multe despre semnificația politicii agricole comune, cred că ar trebui să țineți cont de următorul aspect. Există anumite domenii în care PAC încurajează eficiența mult mai bine decât orice mecanism economic. Ceea ce s-a referit la domenii în care se pune accentul pe rolul uh, pilonului 2 în mare măsură, unde se concentrează mai mult pe factorii externi, pe bunurile de utilitate publică siguranța alimentară, mai ales într-o perioadă de cerere în creștere pentru alimente, ar trebui să se traducă într-o luptă pentru calitate, pentru informare adecvată a consumatorilor, cu alte cuvinte. Problema este de a menține echilibrul adecvat. Pe de o parte există guvernanța economică, gestiunea economică, pe de altă parte există aspecte legate de guvernanța socială și de mediu și aceste trei trebuie să formeze un tot unitar. Iată de ce cred uh, e o problemă sistemică. Politica agricolă comună trebuie să funcționeze pentru întreaga Uniune Europeană, dar în același timp ar trebui să ne dăm seama de faptul că nevoile și speranțele sociale diferă de la un stat membru la altul situația economică diferă. Există discrepanțe pe care le vedem cu toții. Ca să putem să eliminăm aceste discrepanțe, ar fi nevoie de o schimbare a algoritmului cu care operăm. Aspectele sociale, economice și de mediu nu sunt aceleași pentru fiecare stat membru. Cu toate acestea, rolul politicii agricole comune ar trebui cu siguranță să fie acela de a garanta anumite principii universale și să țină cont de diversitatea soluțiilor. Iată de ce trebuie să găsim un compromis și în lupta pentru acest compromis e ceva vizibil, chiar dacă ne uităm la ce am avut în perspectiva, perspectivele financiare precedente din 2007 până în 2013. În concluzie, dacă se compară diferențele între Europa Centrală și Răsăritană și restul Europei, potențialul de creștere în ce privește producția agricolă e diferit, ar însemna că eficiența sprijinului direct ar fi relativ mai mare decât în alte țări. Aceasta ar fi una dintre principalele diferențe. O mai mică presiune asupra mediului înconjurător care se manifestă ceea ce înseamnă că dispunem de anumite rezerve în ce privește agricultura convențională, iar pe de altă parte schimbările sau transformările ar putea să fie mai dramatice. Ținând cont de acest potențial, cred că putem să diversificăm acțiunile pe care le promovăm în zonele rurale într-o mai mare măsură decât în țările așa numite Uniunea Europene cu 15 state membre și în special în Polonia, în care vârsta fermierilor este relativ uh, tânără, dar, pe de altă parte, există probleme legate de lipsa de infrastructură, de tehnologii, care se numără printre punctele slabe, ceea ce ne limitează, iar nevoia de investiții uh, diferă și ele. Dacă privim lucrurile într-o perspectivă mai îndelungată pentru întregul sistem, aceste lucruri se clarifică. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Cred că uh, uh, ne-ați stimulat uh, prin prezentarea dumneavoastră să ne gândim la o serie de subiecte. Domnul Zimmermanis este din Letonia, va fi următorul vorbitor care se va referi la aspecte legate de uh, consiliere și formare rurală. Domnule Zimmermanis, aveți cuvântul. Uh, paldies Mulțumesc Mă bucur că am ocazia să mă adresez dumneavoastră și încă în limba letonă pentru a vă vorbi despre Letonia și uh, Aș dori să mulțumesc tuturor eurodeputaților care au sprijinit Letonia, care ne-au făcut propuneri în legătură cu modul în care putem să configurăm dezvoltarea rurală până în anul 2020. În uh, intervenția mea uh, mă voi referi la uh, a ceea ce ne preocupă. Ne dorim, de fapt, dezvoltarea agriculturii sau dezvoltarea regiunilor rurale, pentru că este o chestiune care ne preocupă pe toți în Europa. Și ă, sigur că este o legătură între cele două aspecte. Cum ne dorim, de fapt, configurarea zonelor rurale în Europa? Ă, eu aș spune că în regiunile rurale în ultimii 10 ani s-a produs o uh, depopulare, o golire a spațiului de locuitori. Oamenii s-au uh, îndreptat mai degrabă spre oraș după prăbușirea colhozurilor. Noi am avut uh, o economie de stat, uh, întreprinderi agricole de producție. Iar în ce privește plățile directe, sistemul uh, după prăbușirea agriculturii din Letonia uh, într-o perioadă destul de tulbure um, nu și-au prea făcut uh, efectul. Acum sigur că ne bucură faptul că suntem parte a unei economii eh, în cadrul unei piețe unice în Europa, dar, din păcate, au existat anii tulburi în care agricultura s-a prăbușit și eu cred că de aceea și sentimentele sunt foarte împărțite în Letonia în ce privește stimularea dezvoltării agriculturii. Tinerii de la țară Uh, se mută în oraș, ce stimulente am putea găsi pentru tineri pentru ca ei să fie determinați să rămână la țară și să practice muncile agricole, pentru că există o mare diferență a veniturilor pe care le poți obține uh, la oraș față de veniturile de la țară. Um, este o diferență de aproximativ 40% între venitul mediu de la oraș în comparație cu venitul mediu de la țară. Este o urmare a evoluțiilor din ultimii ani, e o realitate în ce privește spațiul rural. Sigur că ne-am dorit ca această discrepanță să fie diminuată, este important și încercăm să găsim soluții intenționăm ca până în anul 2030 să reușim să înlăturăm această discrepanță. Dar veți vedea și din uh, reprezentarea uh, grafică numărul uh, lucrătorilor din agricultură scade drastic. A vorbit despre asta și cealaltă invitată din Letonia, Uh, numărul lucrătorilor la țară a scăzut cu 70 de mii. Deci, pentru o țară mică este o cifră foarte mare. Și uh, ar trebui să găsim soluții, să creăm locuri de muncă și în ce privește serviciile în zona rurală sau în domeniul industriei prelucrătoare. Să avem în vedere aceste lucruri. În ce privește cifrele care reflectă producția noastră, nici ele nu cresc spectaculos. Uh, și uh, asta datorită efectului negativ al depopulării regiunilor rurale. Bineînțeles că și noi uh, ne dorim să sporim productivitatea dar doar 3% din forța de muncă din Letonia mai activează în zona rurală. Peste 20% dintre agricultori au deja vârsta pensiei. Sunt oameni care nu au soluții alternative de ocupație. Tas pats arī parādās ekonomiskās aktivitātes și acesta este un motiv pentru numărul foarte mare de întreprinderi agricole de mici dimensiuni în Letonia. Întreaga activitate economică se concentrează în Letonia pe orașele mai mari. No iespējamā tikai 1,4 miljonu hektāri no 2,2 miljoniem hektāriem tiek. Noi uh, nu avem decât 1,4% 1,4 um, milioane din 2,2 milioane de hectare care ar putea fi folosite pentru agricultură sunt folosite. Deci uh, un procentaj mic. Tocmai de aceea este greu să îi determinăm pe agricultorii noștri să lase uh, o suprafață și mai mare în pârloagă. O altă problemă socioeconomică se datorează șomajului. Bineînțeles că această tendință se constată în întreaga Europa. În anumite regiuni din Letonia, șomajul uh, afectează până la 80% din forța de muncă. Este o tendință care este inevitabilă pentru că agricultura modernă uh, nu mai necesită aceeași cantitate, același număr de lucrători. Vă prezint acum um, imagini care reflectă uh, șomajul în Letonia, tendința îngrijorătoare de depopulare Deci, trebuie să găsim instrumente eficace care să poată să rezolve problema dezvoltării rurale. Doar cu măsuri uh, de tip agrar nu putem rezolva problema. Există și o tendință a migrației. Noi am pierdut 200.000 de lucrători din zonele rurale care au emigrat. Deci a mai fost și fenomenul emigrării pe lângă fenomenul migrării din zona rurală în zona urbană. Uh, ca atare, uh, pierzând acești lucrători, uh, impozitarea forței de muncă a avut de suferit și mai ales uh, tinerii sunt cei care au părăsit țara. Încercarea de a motiva pe tineri să rămână uh, la sat uh, este uh, uh, lipsită de șanse de reușită, dacă nu există oferte pentru acești tineri la țară, ce să facă? Pleacă în străinătate puteți vedea acum cât de depopulate sunt regiunile noastre rurale. Întreaga activitate economică este concentrată în marile orașe. Avem regiuni în Letonia în care uh, trăiesc mai puțin de trei oameni pe uh, un kilometru pătrat. Deci, în comparație cu situațiile din Europa, este uh, foarte puțin. Dezvoltarea zonelor rurale Um, se uh, vede doar în împrejurimile marilor orașe. Avem uh, oameni care trăiesc la țară, dar care fac naveta pentru a lucra în oraș. Există uh, un mare procentaj de locuitori din zonele rurale care fac acest lucru. Vedeți în imaginea pe care vă prezint acum că uh, plățile uh, pe suprafață uh, primite de oameni nu stau într-o legătură directă cu um, suprafața. Pentru că mai ales producția agricolă uh, uh, intensivă este cea care profită de plățile pe suprafață și nu marea majoritatea populației rurale. Valoarea ă, terenului arabil din Letonia a ă, crescut de 10 ori din 2004 încoace, mai ales datorită ă, unor acțiuni speculative în ideea că ă, solul și pe viitor va avea o valoare, chiar o valoare crescândă, iar cei care au ă, achiziționat teren arabil ă, în clipa de față nici măcar nu se pricep să-l prelucreze. Deci, în felul acesta, pe de altă parte, banii de care ar fi putut profita fermierii din plățile directe ajung în buzunarele unor speculanți care au investit în terenuri fără să le prelucreze. Pentru uh, populația rurală, sigur că important este și mediul socioeconomic și sociocultural, locul în care uh, trebuie oamenii, și mai ales tinerii, să aibă o ofertă interesantă uh, socioculturală uh, și la sfârșit de săptămână, iar dacă ai o densitate de trei locuitori pe kilometru pătrat, așa ceva nu mai poate deveni o realitate. Deci să ținem seama de aceste realități care sunt uh, greu de ignorat. Așa stau lucrurile în clipa de față în Letonia. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă putea prezenta aceste tendințe. Mulțumesc pentru atenție. Bardzo proszę o pytania żeby... Mulțumesc foarte mult, domnule Cimermans. Vă dau acum cuvântul, dar înainte de toate aș putea eu să adresez prima întrebare. Și aceasta se adresează domnului profesor Grzejewski. Ați spus că discuțiile din, acest, din această comisie duc adresa, sau vizează găsirea de noi soluții. Și chiar ați sugerat că noi creăm o nouă economie sau o nouă politică economică. Și, sincer, cred că aveți dreptate. Cred că noua agroeconomie este diferită de celelalte sectoare economice. Și acest lucru se datorează faptului că terenurile agricole sunt imobile, ori aceasta, acesta este un factor cheie pentru producție și aceasta duce la diferențele față de celelalte sectoare economice. Uh, spuneați uh, despre faptul că ar trebui să avem soluții în principiu universale, dar să fie apoi uh, declinate pe fiecare țară în parte. Însă, cum am putea formula aceste soluții universale, care să fie apoi și acceptate de către toți? Și ca apoi aceste soluții să fie uh, declinate în funcție de specificitățile fiecarei regiuni agricole în parte. Apoi am o întrebare pentru domnul Cimermans Ați vorbit despre vânzările de terenuri și transferurile de terenuri. Ei bine, eu cred că aceasta nu este doar o problemă în Letonia, ci în multe alte țări europene. Și trebuie să vedem cine cumpără, cine achiziționează aceste terenuri. Dacă este vorba despre un mare cartel, atunci politicile agricole uh, vor fi deformate. Niciodată micii agricultori nu vor reuși să se lupte cu marile calte, carteluri. Deci trebuie să vedem care ar putea fi soluția. Vrem ca agricultorii să se folosească de terenurile agricole pentru producția agricolă. Agricultorii sunt oameni care își doresc și ei venituri. Deci, până la urmă, o soluție e destul de greu de găsit. Apoi, uh, uh, faptul că există regiuni cu densitate populației foarte mică aduce între uh, alte probleme. Domnul Ia are cuvântul. S-ar părea că sunteți la dreptul indispensabil în această comisie. Mulțumesc să ne gândim uh, în legătură cu problematica politicii economice în zona rurală. Este foarte complicat. Agricultura poate să realizeze multe, dar nu poate să facă tot. Uh, trebuie să ne gândim și că agricultura ar trebui, de fapt, să exploateze în totalitate suprafața de care dispune. Dar cum să face acest lucru dacă uh, populația de la țară migrează spre oraș? Iar dacă terenul arabil mai devine și obiectul speculei, atunci ă, funcția de creare a locurilor de muncă în zona rurală nu mai poate să fie exercitată. Noi am încercat pe care politică dinspre Bruxelles să spunem că ne dorim ca plățile din prima coloană să nu fie efectuate către uh, Uh, cel care este proprietarul terenului, ci către cel care exploatează, care prelucrează acest teren. Oare ar fi suficient să procedăm astfel din punctul dumneavoastră de vedere sau este nevoie și de alte măsuri? Și cea de-a doua întrebare, legătură cu politica economică, strategia de la Bruxelles și cred că și strategia comisiei noastre a fost, există și cel de-a doua, de doua coloană, pilonul 2, spațiul rural și fondurile de coeziune, iar acestea sunt astfel configurate încât statele membre și regiunile să aibă o putere de codecizie, pentru că noi spunem că noi nu putem decide de la Bruxelles ceea ce este prima necesitate pe plan concret Uh, pentru ca politica uh, economică și de crearea locurilor de muncă în spațiul rural să poată să funcționeze bine. Și aici am o întrebare. Oare mecanismele de la Bruxelles uh, actuale sunt suficiente sau ne-ați putea face și alte recomandări? Pentru că uneori mie mi se pare că nu depinde totul și de banii, de plățile care sunt făcute, ci și de strategii, de proiecte. Mulțumesc foarte mult. Czy dobrze zauważyłem, czy pan poseł Gladfelder też się zgłaszał, czy nie? Nie, dziękuję. Domnul Gladferter vrea să pună întrebare? S-ar părea că nu. Ei bine, s-ar părea că nu sunt alte întrebări. Și atunci le cer oaspeților noștri să răspundă la întrebări. Aveți cuvântul. Au, uh, mi-au fost adresate direct câteva întrebări, așa că voi începe eu. Domnule președinte, atunci când sămânța nu știe încotro se îndreaptă, așa că orice vânt e potrivnic. Deci întrebarea acea, ă, politica agricolă comună, ea ă, are o, o istorie îndelungată. Când apare o problemă, Trebuie să găsim o soluție și apoi trecem la următoarea problemă. Dar asta nu înseamnă că creăm o nouă economie agricolă. Când vorbeam despre o nouă economie agricolă, vroiam să spun că măsurile întreprinse ar trebui să ne permită să identificăm problemele chiar și atunci când acestea nu sunt vizibile din primul moment. Este... Când vorbim despre veniturile din terenuri agricole, veniturile care uh, provin din clasificarea terenurilor și așa mai departe și faptul că înainte vreme se lăsa deoparte, se lăsau deoparte toate criteriile legate de mediul înconjurător, însă situația s-a schimbat. La ora actuală, o treime din deșeurile produse nu este resorbită de natură. Pur și simplu, uh, această cantitate de deșeuri depășește capacitatea naturii de a le degrada. Cred că Uniunea Europeană a luat o decizie înțeleaptă în pilonul al doilea, luând în considerare, deci, aspectele regionale. Când vorbim despre condiții de mediu, acest lucru este foarte clar. Cred că în acest domeniu suntem practic niște lideri la nivel mondial. Americanii ne suflă în spate, iar uh, Asia e undeva departe în cursa asta. Eu cred că ne-am angajat într-o direcție pozitivă. Și acest lucru se datorează faptului că aveam niște anumite nevoi cărora a trebuit să le găsim soluții. Deci noi trebuie să, a trebuit să introducem o nouă politică agricolă. Ce, ce a însemnat acest lucru? Ei bine, să introducem aceste elemente în uh, calculele noastre economice și să le facem în așa ă, într-o modalitate care nu mai, fie, nu mai fusese utilizată în trecut. Utilizarea terenurilor aduce profituri câteodată pentru alte persoane decât agricultorii. Este vorba despre cei care prelucrează uh, produsul uh, agricol, cei care îl vând și așa mai departe. Dacă vorbim despre valoarea intrinsecă a pământului, atunci ar trebui să vorbim și despre valoarea intrinsecă a apei. Și atunci ar trebui să-i convingem pe, să-i uh, îi facem pe agricultori să înțeleagă și că nici apa nu le aparține lor, ci le aparține tuturor. În ceea ce privește toate condițiile de înverzire și de mediu, acestea sunt importante. Ați vorbit, domnule președinte, despre soluțiile universale. Ori doar un principiu poate fi universal. Noi am acceptat uh, modelul bazat pe piață, avem un principiu universal, acela al cererii și ofertei, care funcționează încă, însă trebuie pe de altă parte și să identificăm veniturile și cheltuielile și apoi și cum se vor transforma acestea, cum vor fi puse în practică. Deci e vorba despre chestiuni practice care vor trebui să-și găsească soluții adaptate la fiecare regiune în parte. Se iau decizii în privința economiei agricole, Însă trebuie să ne asigurăm că mergem în direcția potrivită. Oricum, eu nu cred că ne mai putem îndepărta la, de direcția pe care ne-am înscris de ceva vreme încoace. Însă va trebui să adaptăm noile elemente pe parcurs. Vă mulțumesc, domnule profesor și dau cuvântul următorului vorbitor. Uh, mulțumesc. Întrebările au fost uh, foarte binevenite. În ce privește achiziționarea de terenuri arabile de către uh, speculanți, aș spune că nu este uh, chiar uh, un fenomen uh, singular, sunt mari investitori uh, din Europa, de multe ori care mm, cumpără asemenea mari suprafețe de teren arabil uh, și evident că uh, bagăm în buzunar bani europeni de care nu mai pot beneficia agricultorii. Trebuie să ne gândim la cei oameni care depind de aceste plăți pentru că aceste plăți, aceste venituri sunt principala lor sursă de uh, subsistență. Uh, dar, sigur că, uh, din păcate, uh, există și uh, Alt aspect, întreprinderea agricole care ar putea să-și eficientizeze producția dacă ar putea să achiziționeze suprafețe mai mari și nu pot să o facă datorită uh, acelor investitori care uh, încearcă să achiziționeze suprafețe cât mai întinse. Trebuie să uh, ne mai gândim și că este nevoie de investiții importante în dezvoltarea rurală, um, infrastructura uh, este importantă și, din păcate, investiții în infrastructură se fac mai degrabă în zona urbană decât în cea rurală. Dar, tocmai în zona rurală, practic, uh, necesitatea ar fi mai mare nu se ține seama pentru că densitatea populației este atât de mică și am putea ajunge în situația în care anumite șosele nici uh, nu vor mai fi uh, întreținute și reparate pentru că sunt zone uh, care uh, aproape că nu mai sunt locuite. Și asta iarăși uh, îi determină pe puțini locuitori să părăsească regiunea o posibilitate pe care nu am exploatat-o suficient până acum, în baza experienței noastre, după ce a existat o planificare de tip sovietic în trecut, eu cred că potențialul agriculturii uh, noastre ar putea uh, să, fie, să dea un randament cu 70% Uh, mai mare decât cel actual, dar cum să uh, exploatăm acest potențial, pentru că se pare că există oameni care sunt dezinteresați de exploatarea acestui potențial. Mulțumesc foarte mult, intervine președintele, și cred că am încheiat aici întâlnirea de astăzi, dacă nu mai dorește cineva care dorește să intervină, iar cei care n-au făcut-o astăzi eh, pot să ia cuvântul și la următoarea întâlnire. Deci, aș vrea să încheiem audierea de astăzi. Titlul audierea a fost să discutăm despre tensa din noile state membre în ce privește aplicarea reformei politice agricole comune am încercat să privim uh, înapoi în timp, 2004 uh, sau chiar perioada dinainte de aderare. Trebuie să fim conștienți de faptul că sau de semnificația aderării pentru statele membre, trebuie să ne dăm seama că a însemnat uh, intrarea într-un nou tip de economie, de politică, democrație, drepturile omului, o perspectivă cu totul diferită avut un impact asupra unor transformări care au avut loc în zonele rurale, care erau uh, poate mai uh, înapoiate în noile state membre. Iar în ce privește întrebarea pusă doamna McGuinness, cu siguranță standardul de viață, nivelul de trai din zonele rurale a crescut între timp s-au declanșat unele procese care nu mai pot să dea înapoi, iar sprijinul pentru zonele rurale după aderare demonstrează tocmai acest lucru. Cu siguranță continuă să existe discrepanțe, chiar dacă ne uităm la agricultura de tip mai industrial sau cea mai prietenoasă față de mediu, mai ecologică. aveam uh, ferme de mari dimensiuni, iar uh, producția era și ea mare. Apoi situația s-a modificat acum. Dimensiunea diferă și e greu să găsești o soluție unică care să se potrivească pretutin. S-a pus o întrebare legată de concurență, de competitivitate, să fie unul dintre criterii sau singurul criteriu pentru producția agricolă și pentru PAC în general. Poate că n-am uh, vorbit suficient despre siguranța alimentară, dar cred că după aderare siguranța alimentară a sporit pentru că există o piață mai mare, există un mai mare acces uh, la produse de bună calitate și, în fine, Uh, funcțiile agriculturii contemporane despre care am discutat, ce învățăminte putem trage pentru viitorul PAC, un alt aspect care a fost menționat. Știu că s-a discutat uh, și la întâlnirile tripartite, dar uh, printre concluziile discuțiile de, de astăzi o să contribuie și o să îmbogățească și acea dezbatere. Ne-am întrebat și în ce măsură micile ferme pun Probleme sau reprezintă tocmai o soluție? În ce măsură e soluția sau e problema? Dacă e soluție, în ce fel soluția poate fi aplicată? Și în fine, care va fi factura, nota de plată și cine o va plăti? Adesea suntem tentați să credem că micile exploatații agricole pot să funcționeze la fel cu cele mari, dar uh, scara diferă, lucrurile nu merg la fel. O fermă mică niciodată nu o să aibă aceeași producție medie ca și una mare dacă doresc să copieze modelul sau sistemul de producție, dar la scară redusă e nevoie, cred, un model diferit și diferența, în fine, dintre locul de producție și locul în care consumatorul are acces la alimente. Cum putem face ca această distanță să se reducă? Ca masa să se apropie și mai mult metaforic de câmp rozwoju obszarów wiejskich. Ce politici europene pe lângă cea de dezvoltare rurală sau PAC uh, pot și trebuie să aibă un impact asupra vieții în mediul rural? Cu siguranță chestiunea infrastructurii e foarte importantă. Fără o infrastructură adecvată nu putem rezolva problemele care persistă în uh, mediul rural. Cu acestea o să mă opresc, o să le mulțumesc tuturor experților Luna e întotdeauna o zi mai dificilă pentru că începem activitatea la comisie. Unii nu ajung la timp, unii încă se gândesc la weekend și nici măcar n-au venit. Cu toate acestea, cred că alături de experții de astăzi am avut uh, și o prezență bună în sală. Dezbaterea a fost foarte interesantă și Oricine a fost absent va fi ținut la curent. Următoarea ședință se ține pe 29 mai și pe 30 mai la ora 3 în prima dintre cele două zile. Dacă nu mai există întrebări, suspendăm ședința. Vă urăm uh, o seară plăcută și încă o dată mulțumim experților. Prezentările dumneavoastră au fost foarte interesante și sper că vom continua această dezbatere și la conferința care se va ține la Cracovia, organizată în luna iulie, a treia conferință consacrată acestui subiect. Sper să uh, ne întâlnim cu toți experții și la acea conferință din Polonia. Wow, Mulțumesc! Cât...